I'm not sure that we will be that many. Nu știu dacă am mai rămas așa de mulți, pentru că nu am reușit să respectăm programul cu ședința comună la care tocmai am participat. De aceea aș zice să continuăm, deși suntem puțini în sală. L-am invitat pe domnul Cezare Onestini, care este propus pentru postul de director al ETF și îi vom da cuvântul. El va face o prezentare de introducere și apoi colegii care sunt destul de puțini în sală vor putea să adreseze întrebări. Și domnul Onestini va răspunde. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați membrii Parlamentului, doamnelor și domnilor, este o plăcere pentru mine să fiu aici și să mă prezint și să mă împărtășesc cu dumneavoastră viziunea pe care o am pentru postul uh, de director al Fundației Europene pentru Formare, dacă voi fi uh, numit. Prima mea prioritate va fi să ofer rezultate vizibile, uh, adaptate, uh, adaptate mandatului uh, fundației, care este acela de a promova dezvoltarea capitalului uman în vecinătatea europeană. Pentru a face acest lucru, ETF trebuie să facă mai multe lucruri. Trebuie să ofere expertiză, know-how și idei inovatoare, apoi trebuie să continue să depună eforturi și să consolideze relațiile cu partenerii și, nu în ultimul rând, trebuie să aibă performanțe și să-și folosească resursele în mod eficient. Voi intra acum un pic în detalii cu privire la aceste priorități și apoi voi vorbi și despre experiența mea. Uniunea Europeană a identificat um, dezvoltarea competențelor ca prioritate politică și face parte din promovarea Europei Sociale. În acest context, ETF va contribui la această agendă, împărtășindu-și expertiza cu țările partenere și asigurând beneficii reciproce prin cooperare. Promovarea capitalului uman contribuie la dezvoltarea economică, la productivitate și la uh, ocupare. În plus, Uh, se traduce și printr-o coeziune socială mai puternică și uh, angajamente uh, civice mai, uh, la un grad mai ridicat. De asemenea, oferim uh, uh expertiză în domeniul nostru de competență și în domeniul relațiilor externe. Uh, Uniunea a investit foarte mult în relații mai apropiate cu vecinii săi și țările partenere care intră în uh, competențele ETF. Dezvoltarea capitalului uman este astfel parte integrantă a eforturilor Uniunii de a contribui la transformarea socială și economică a țărilor partenere, acest lucru fiind în interesul nostru și al partenerilor noștri, noi dorind să promovăm creșterea sustenabilă, un parteneriat mai puternic. Făcând acest lucru, este foarte important ca și țările partenere să își asume responsabilitatea autoritățile de acolo trebuie să se implice, uh, acest lucru fiind esențial pentru sustenabilitatea reformelor și pentru performanța uh, pe care o vor avea. Tendințele fundamentale schimbă tot timpul, tendințele globale schimbă tot timpul uh, nevoile de competențe. Țările și anumite, sectoare ale, anumite țări și anumite sectoare ale populației sunt, în, sunt foarte vulnerabile în fața acestor tendințe dacă nu se pot adapta. Prin ETF, Uniunea Europeană poate să sprijine țările partenere uh, pentru a contracara această provocare. Există și alte provocări, precum adaptări la schimbările industriale, re, uh, um, reformarea, um, redobândirea de competențe uh, și avem foarte multe um, instrumente precum uh, cadre pentru dobândirea competențelor și mobilități care pot să fie, uh, pot să vină în ajutorul partenerilor noștri pentru a uh, contracara aceste provocări. Țările partenere se află în diferite stadii de implementare a programelor, așa că trebuie să avem abordări care răspund acestor nevoi diferențiate. Și acesta este un domeniu în care expertiza noastră poate să uh, dea rezultate. Putem să avem abordări sectoriale sau uh, teme orizontale care uh, sunt aplicabile pe larg tuturor țărilor, în linii mari, adică. ETF va, contribu- va continua să promoveze noi tendințe în gândire, va explora parteneriate care anticipează nevoile viitorului și astfel vom contribui la obiectivul european de a uh, uh, atinge stabilitatea și prosperitatea în uh, țările noastre partenere. Voi vorbi un pic despre partenerii noștri și despre părțile interesate. Avem o relație apropiată cu instituțiile europene, trebuie să colaborăm cu instituțiile europene, dar Uh, și cu partenerii sociali, cu organismele de cercetare și cu alte, alți actori internaționali din regiune. Noi oferim expertiză comisiei în ceea ce privește politicile cheie, uh, precum competențele, formarea și educarea pe termen lung. Colaborăm și cu statele membre Uh, putem astfel să uh, elaborăm sinergii pe care să le punem în aplicare împreună. Parlamentul este unul dintre principalii noștri interlocutori și acest lucru uh, va continua și dacă voi fi eu numit director. Noi ne vom îndeplini rolul cu integritate, transparență și răspundere Mă bucură relațiile bune pe care le-a avut uh, predecesorul meu uh, cu Parlamentul și mai ales cu această comisie și sunt uh, dispus să continui pe aceeași linie. ETF are nevoie de asemenea să aibă un rol de punte care să meargă dincolo de cadrul instituțional și uh, una dintre Uh, unul dintre principalii noștri parteneri este CDFOP, agenția noastră uh, soră. Există câteva inițiative comune pe care trebuie să le continuăm și um, uh, vom colabora și cu alte agenții din uh, sector, Eurofound, de exemplu. Trebuie să ne asigurăm că vom colabora, vom avea un dialog cu țările terțe și um, vom fi o punte între diferiții participanți uh, din UE atunci când uh, lucrăm în domeniul colaborării, cu, în domeniul dezvoltării capitalului uman, putem să jucăm astfel uh, un rol mai eficient în țările partenere. Câțiva dintre partenerii noștri trec acum prin tensiuni politice, războaie civile, tulburări, așadar trebuie să stabilim priorități în acțiunile noastre aceste priorități vor fi discutate uh, ca parte a programului anual. Know-how-ul ETF este un activ important, mai ales pentru țările care trec prin uh, transformări acum. Când aceste perioade tulburi se vor încheia, probleme precum, precum uh, Uh, dezvoltarea competențelor, mobilitatea și așa mai departe vor juca un rol esențial pentru uh, o tranziție de succes. În plus, uh, um, emanciparea femeilor și consolidarea rolului lor este un factor care are un rol cheie în această tranziție. Voi vorbi acum despre managementul resurselor. Suntem un organism public în slujba UE, deci, ca atare, trebuie să ne folosim Uh, resursele în mod eficace și eficient. Dorim să dezvoltăm capitalul uman în țările terțe și capitalul uman este și principala noastră resursă. Expertiza noastră este principalul nostru activ. Dacă voi fi numit, am intenția de a uh, respecta actualul program de lucru cu perspectivele pe termen mediu și Uh, s-a arătat în trecut că agenția este bine gestionată și că există un echilibru între partea administrativă și partea politică. Evaluările au arătat însă că există domenii care au nevoie de o atenție suplimentară și pe aceste domenii mă voi concentra. Leadership și um, gestiune și gestionare doar uh, ca echipă va putea ETF să își să dea rezultate și în calitate de director întotdeauna voi acționa în interesul general al Uniunii Europene. După 20 de ani ca um, reprezentant oficial în instituțiile europene, uh, știu care este interesul Uniunii Europene și îl voi respecta. Am um, intrat în acest domeniu sub umbrela UE acum 22 de ani. Mi-am petrecut uh, foarte mulți ani în uh, acest domeniu al uh, educației și cercetării în educație. De asemenea, am, uh, am făcut parte și din delegația europeană de la New York și din delegația europeană din India și am, am uh, ajuns să apreciez foarte mult valorile europene și importanța măsurilor pe care le uh, luăm ca Uniunea Europeană în țările terțe. Deci, pe baza acestor valori, asigur Comisia dumneavoastră că voi face tot posibilul să slujesc intereselor UE. Thank you, Mr. Onestini. Mulțumim foarte mult, domnule Onestini. Avem foarte puțini uh, deputați în sală, însă cei care sunt aici vă vor adresa câteva întrebări și începem cu coordonatoarea grupului SND, doamna Steinrück. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule Onestini, pentru prezentarea dumneavoastră. Cred că parcursul dumneavoastră în politica externă este un avantaj în funcția pe care ar urma să o preluați. predecesoarea dumneavoastră a cooperat uh, foarte strâns uh, cu Parlamentul European și a fost o cooperare foarte fructuoasă de ambele părți, atât ETF cât și noi în comisie. Uh, considerăm că am avut mult de câștigat de pe urma acestei cooperări și sper că același lucru ar continua și cu dumneavoastră în postul de director. Așa am trei întrebări sau poate mai degrabă patru către dumneavoastră. Motivele dumneavoastră pentru a deveni director ETF. Până acum ați avut poziții foarte interesante. Ce vă tentează la acest post? Și acum o a doua întrebare. Ați spus că ați dori să, uh, să creați noi parteneriate pentru viitoarele nevoi. Uh, ce înseamnă asta concret? O a treia întrebare, din punctul nostru de vedere, care sunt provocările principale pentru domeniul politic în următorii ani, nu pentru agenție, pentru domeniul politic. Și ce mi-a lipsit, și colegii știu că acesta este punctul meu important, sau o temă preferată de mine, digitalizarea. Ce se întâmplă cu aceasta? Cam atât din partea mea deocamdată. Mulțumesc! Vă rog, domnule Onestini. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru întrebări. M-ați întrebat, mi-ați adresat întrebarea referitoare la motivația mea. Motivația mea a fost ghidată de faptul că consider că educația și formarea sunt cheia pentru, pentru transformarea societăților. Asta am învățat din experiența mea, iar fundația ca un instrument de a aduce formare și educație în state terțe care sunt parteneri atât de importanți pentru Uniunea Europeană, constituie motivația mea. Am acumulat eh, experiență la SAE, Uh, la comisie, deci în delegațiile externe, uh, care mi-a arătat importanța educației și aș, mi-ar plăcea să putem combina experiența noastră în educație și formare uh, cu politica noastră externă. De asemenea, politica de vecinătate cred că este una dintre cea mai importantă în ceea ce privește relațiile noastre și dezvoltarea Uniunii Europene. Am văzut asta în evenimentele recente am văzut cât de importantă este stabilitatea în această zonă extinsă a vecinătății, uh, ca și chiar ca un instrument de promovare a intereselor europene. Am văzut care sunt riscurile la adresa uh, sau riscurile când există instabilitate uh, și cât de importantă este deci stabilitatea. Acestea sunt lucrurile pe care aș dori să le aduc uh, în uh, domenii atât de importante și din punct de vedere politic, dezvoltarea capitalului uman. În ceea ce privește parteneriatele, cred că ETF poate să își uh, um, exercite rolul numai dacă este în centrul unei rețele de actori importanți, pentru că noi facem analize, expert, oferim expertiză, dar implementarea vine prin autoritățile naționale, prin interacțiunile politice pe care le avem uh, cu diferitele țări. Și tocmai de aceea mi se pare atât de important să avem aceste parteneriate prin, prin diferitele departamente ale Comisiei, dar și prin instituții precum Parlamentul. Deci toate acestea sunt esen esențiale pentru a avea rezultate. Deci ideea nu este să creăm noi parteneriate, ci să uh, consolidăm uh, conexiunile mm, instituționale ale ETF, astfel în și asta să devină parte din modul în care ETF își pune în aplicare mandatul. Apoi mi-ați adresat o întrebare în ceea ce privește provocările principale pe care le avem. Este greu să găsesc un răspuns pe scurt aici, dar dacă ar fi să mă concentrez asupra domeniilor de competență a ETF și a zonei de competență geografică, dar și a competențelor în generale, mi se pare că provocarea cu care ne confruntăm este aceea de a răspunde la globalizare și la uh, problemele, la provocările pe care le aduce globalizarea. Globalizarea aduce o, cu sine o transformare a uh, muncii, a locurilor de muncă, dar necesită și competențe digitale. S-a văzut acest lucru foarte clar, a fost identificat acest lucru foarte clar în uh, agenda privind uh, competențele a Uniunii Europene. Și toate aceste elemente sunt cheie și pentru relațiile noastre cu statele vecine. Deci, uh, ideea de a răspunde, de a găsi răspunsuri la globalizare, de a putea crea locuri de muncă ce au un sens uh, în acest context, pe, pe măsură ce economiile noastre evoluează, sunt unele elemente ce fac parte din aceste provocări mai extinse. Și încă o observație. Acum, mai mult ca niciodată, ne dăm seama că competențele pe care le predăm și uh, curicole, curiculele uh, Um, pe care trebuie să le elaborăm acum, trebuie să-i pregătească pe tineri pentru locuri de muncă ce nu există încă. Deci trebuie să ne îmbunătățim în modul în care anticipăm lucrurile, în care prevedem cum evoluează piața muncii și să ne adaptăm um, capacitățile la aceste evoluții. Este ceva uh, unic pentru această perioadă și va trebui să uh, accelerăm pe această cale pe măsură ce te, te, uh, ce trece timpul. Mulțumesc, domnul Martin. Și apoi doamna Regner. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Onestini, doriți să deveniți uh, directorul uh, ETF și uh, veniți să vă prezentați și îmi cer scuze, îmi pare rău. Ehm, ehm, în primul rând îmi cer scuze și îmi pare rău pentru că vorbiți în fața a trei deputați și în al doilea rând îmi pare rău pentru ce vă voi spune. Din patru agenții care țin de noi, ehm, multe nu valorează nimic. În urmă cu o lună sau două am analizat toate agențiile și din punctul meu de vedere, din uh, cele care sunt, țin de noi, uh, câteva sunt în plus, iar din punctul meu de vedere, fundația pe care vreți să o conduceți este inutilă. Singurul motiv de a exista acestei fundații este să își cheltuie bugetul în a ajuta țări neeuropene. Unele dintre ele cu politici de securitate îndoielnice. Partenerii noștri, Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Rusia, Egipt, Macedonia, Georgia, Israel, Iordania, Kazahstan, Kosovo, Kyrgyzstan, Liban, Libia, Moldova, Muntenegru, Maroc, Palestina, Rusia, Serbia, Siria, Tajikistanul, Tunisia, Turcia, Turkmenistanul, Ucraina, Uzbekistanul. Oare toate acestea sunt mize europene, teme europene? S-a făcut uh, mai devreme cu domnul Dombrovski, doamna Thyssen, domnul Moscovici, bilanțul semestrului european. Și uh, din ce în ce mai mult se spune că există o prăpastie între calificări și nevoile forței de muncă grația Fundației Europene pentru Formare, preferăm să dăm 18 milioane de euro, bugetul dumneavoastră, nu e chiar puțin, deci dăm bani care vin din banii concetățenilor noștri europeni, uh, dăm aceste fonduri către țări neeuropene și ne plângem apoi că cetățenii europeni nu au suficiente calificări. Am să merg mai departe. Înainte să vrem însă să fim noi cei care suntem mari donatori, cred, domnule director, că ar fi bine ca Uniunea Europeană să se intereseze întâi de nevoile cetățenilor europeni când își cheltuie banii. La Fundația Europeană a Turin, bien sûr. Fundația Europeană la Torino se ocupă, bineînțeles, de a dezvolta relații în cadrul unei politici foarte precise, și anume capacitatea de a dezvolta resursele umane în țările vecine. Și ideea nu este că cheltuim banii altundeva, ci este să stabilizăm vecinătatea Uniunii Europene. Este o provocare pentru noi toți, care, bineînțeles, comportă anumite costuri reale, dacă nu avem vecini uh, cu care să ne înțelegem, care să fie stabil și să aibă o creștere, nu este bine nici pentru noi. Este vorba de, de asemenea de vecini cu care avem acorduri de cooperare, care poate sunt țări candidate, cu care avem uh, acorduri de uh, cooperare la diferite niveluri. Dacă înțelegem mai bine modul în care aceste țări își dezvoltă capacitățile, creăm avantaje pentru Uniunea Europeană. Bineînțeles că avem, avem nevoi diferite față de alte țări, dar de multe ori suntem și foarte complementari. Ce pot să vă spun despre agenție este că ea s-a dezvoltat că a dezvoltat de-a lungul unor decenii o expertiză cât se poate de utilă pentru instituții și inclusiv pentru Parlament, astfel încât să ne țintim cât mai bine acțiunile, astfel încât să găsim căi de a coopera cu vecinii care ni se par importanti. De asemenea, au avut s-au făcut evaluări externe ale, ale agenției, chiar una recent, și uh, rezultatele uh, au arătat că uh, agenția își joacă bine rolul și se fac de asemenea unele recomandări pentru îmbunătățirea lucrurilor. Cred că exact aici ar trebui intervenit. Ați menționat și celelalte agenții. Cooperarea cu celelalte agenții este fundamentală, iar relația între agențiile care dezvoltă acțiuni uh, în interiorul Uniunii Europene și agenția de la Torino, care face o punte cu um, țările cele mai importante din Uniune și din afară, um, este una foarte importantă. Mulțumesc! Doamna Regner, mulțumesc, doamna președinte. Către antevorbitorul meu, ETF și CDFOP sunt două agenții complet diferite și nu pot decât să îl sfătuiesc pe colegul meu să citească mai bine ce înseamnă și ce fac aceste uh, agenții ca să înțeleagă uh, ce face ETF. ETF uh, permite chiar limitarea fluxurilor de migrație pentru că noi suntem convinși în Uniunea Europeană că educația pentru noi cetățenii europeni este foarte importantă, dar este și cu atât mai importantă pentru cei care uh, sunt într-o situație dificilă economică. Și este mult mai inteligent să faci ceva înainte, ca să nu mai trebuiască apoi să te plângi când lucrurile se complică. Întrebarea mea ar fi următoarea. Predecesoarea dumneavoastră a făcut uh, o treabă foarte bună. Aveți dumneavoastră uh, anumite accente personale pe care ați dori să le aduceți uh, muncii dumneavoastră? Și personal aveți uh, anumite țări asupra cărora doriți să vă concentrați? Ați vorbit despre vecinătate, bineînțeles, dar aveți poate un accent personal pe care ați dori să îl puneți? Mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. În ceea ce privește abordări specifice sau tematici specifice, cred că cel mai important este să respectăm mandatul, mandatul de a dezvolta capital uman. în Uniunea Europeană um, discutăm foarte mult despre pilonul social, despre agenda privind noile competențe. Va trebui să vedem cum putem traduce învățămintele pe care le tragem în Uniunea Europeană în uh, statele terțe. Pentru că relațiile um, pe care le avem cu aceste țări uh, sunt în interesul nostru reciproc. Deci asta mi-aș dori să uh, punem accentul pe ce se întâmplă în Uniunea Europeană și cum putem uh, exporta asta. Și asta ar fi uh, ceea ce mi-aș dori să fac și în cooperarea cu celelalte agenții. Cred că directoarea actuală a făcut o treabă foarte bună, există baze foarte bune în ceea ce privește schimburi, programe de lucru comune. Chiar înainte de a-ți de a face un program de lucru. Mi se pare important să se discute cu toate părțile interesate și apoi să se ajungă la acțiuni, indicatori și așa mai departe. În ceea ce privește țările, bineînțeles, Consiliul Director stabilește cadrul pentru asta. Cred că Um, recomandările recente arată că ETF ar trebui să lucreze acolo unde poate să aibă cel mai mare impact. Ca o regulă generală, um, țările cu care cooperăm, lista a fost uh, deja uh, citită. Uh, deci țările cu care cooperăm sunt în etape diferite. Deci prioritatea naturală ar trebui să fie poate cu țări care sunt mai apropiate de Uniunea Europeană, unde avem la dispoziție mai multe instrumente dar unde există și uh, perspectiva de cooperare mai strânsă. Poate fi vorba de țări mai mari, țări cu care avem acorduri de cooperare uh, consolidate, țări care au intrat într-un proces de tranziție. Cred că acestea vor trebui să fie prioritățile. Dar, pe de altă parte, aceste lucruri se schimbă foarte repede și trebuie să menținem o parte din expertiza noastră și pentru țări care sunt în uh, ca priorități secundare, astfel încât dacă dintr-un motiv sau altul aceste țări revin în uh, prim plan, să putem să um, um, le acordăm atenția necesară. Deci avem priorități cheie țări care sunt mai apropiate de Uniunea Europeană în calitate de uh, relații, cred că trebuie să nu uităm și uh, cercul mai extins uh, de state. Thank you. do Mr. Becker want to... Domnul Becker dorește să adreseze o întrebare? Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Nu am fost prezent la discursul dumneavoastră, deci nu doresc să intru în detaliu. Știm că aveam câteva uh, întrebări pregătite, care vor fi, din punctul dumneavoastră de vedere, cele mai mari provocări pentru viitor și care vor fi etapele principale pentru a îmbunătăți um, competențele în statele partenere. Acum știu însă că deja s-au adresat aceste întrebări și că ați dat deja răspunsul. Iar dacă colega mea um, a fost uh, mulțumită de răspunsuri, sunt și eu. Cu plăcere vă fac un resumat. Provocarea principală pe care am identificat-o este globalizarea și cum ne adaptăm la ea și cum folosim instrumentele și competențele uh, dezvoltate la nivel european pentru a le uh, duce și către vecinii noștri pentru a-i ajuta și pe ei să dezvolte aceleași capacități. Aceasta a fost versiunea scurtă, dar cu plăcere vă mai răspund la întrebări dacă aveți. Domnul Gheriche. Nu? Dacă nu aveți întrebări, a fost scurt și eficient. Dorim să adăugăm ceva înainte să le liberăm pe domnul Onestini. Poate că este foame. Credeți că este ceva ce ar fi trebuit să vă întrebăm și nu v-am întrebat? Ați adresat întrebările perfecte, spune domnul Onestini. Da, poate că ar fi trebuit să punem întrebări mai puțin, mai puțin previzibile. Oricum, suntem puțini și cred că ne vom opri aici. A fost uh, un schimb uh, fructuos, noi nu am fost foarte duri însă v-am transmis uh, întrebările la care ne așteptam mm, la un răspuns. Ne-ați prezentat uh, dorințele și ambițiile dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult uh, pentru prezență. Noi acum vom rămâne aici pentru o scurtă discuție. Mulțumesc, domnul Onestini. Aș dori să vă mulțumesc și aș vrea să vă spun că aștept cu nerăbdare cooperarea cu această comisie și cu Parlamentul și sunt convins că este începutul unei bun co bune cooperări.